11 dimineața. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Și anume întrebarea orală privind asistența financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre și condiționalitatea socială. Întrebarea a fost înaintată de deputați de la trei grupuri politice. Are cuvântul în primul rând, pentru două minute, doamna Ștanoca. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Dragă domnule comisar, dragi colegi, eu vin din Letonia este o țară care a fost afectată grav de uh, criza financiară. Uh, dacă nu am fi avut asistență financiară, am fi dat faliment ca țară. Am uh, primit asistență de la uh, Uniunea Europeană și de la uh, FMI, dar totuși ar trebui să reducă, guvernul nostru ar trebui să reducă uh, cheltuielile bugetare, a redus cu 10% uh, cheltuielile pentru uh, uh, pensii, de asemenea alocațiile pentru um, alocații de maternitate, de asemenea uh, pragul pentru uh, uh, venituri. Așadar, a fost o măsură egalitară, fie că omul avea o pensie de 100 de euro sau de 1000 de euro, sau tăiat 10%. Așadar, este o, uh, au fost niște uh, acțiuni scandaloase. Și Comisia a observat acest lucru. A fost clar că de la început astfel de reduceri neselective vor afecta cel mai grav oamenii cei mai vulnerabili. Situația din Letonia însă nu este unică în Uniunea Europeană și Ungaria și România au primit uh, împrumuturi comunitare și uh, noi state ar putea să ceară astfel de împrumuturi. Întrebarea este, uh, uh, uh problema este că nu trebuie să se creeze măsuri antisociale ca urmare a acordării de astfel de împrumuturi, pentru că guvernul este responsabil cu uh, politica socială, iar uh, politica socială este totuși și la, de competența instituțiilor europene, pentru că ceea ce fac instituțiile europene trebuie uh, să țină cont și de drepturile sociale, pentru că uh, altfel un nivel înalt de uh, Uh, protecție socială nu va putea fi oferit și oamenii uh, vor zâmbi ironic când le vom spune că încercăm să facem așa ceva. Mulțumesc. Are cuvântul acum două minute. Doamna Lin. Aici nu e vorba de a spune statelor cu ce trebuie să-și facă cheltuielile. Fiecare țară are prioritățile sale pentru a ieși din criza financiară. Însă atunci când statele membre primesc ajutoare din partea Uniunii Europene, ele ar trebui să fie încurajate să cheltuiască acești bani într-un fel în care să respecte principiile Uniunii, deci fără să neglijeze protecția socială și incluziunea socială. Această criză financiară a afectat foarte mult Uniunea Europeană și iată de ce există acest fond. Milioane de persoane și-au pierdut locurile de muncă persoane care au rămas în șomaj în statele membre și care sunt cele mai vulnerabile la ora actuală. Iată de ce este atât de important ca rețeaua de siguranță în aceste state să nu fie ignorată. Noi dorim să vedem dacă statele membre vor include un studiu de impact în rapoartele lor pe care le trimit Comisia asupra consecințelor sociale. Și am dorit să ne informați dacă se va întâmpla acest lucru sau nu. Este important să transmitem un mesaj foarte clar statelor membre care primesc fonduri europene prin această asistență financiară pe termen mediu. Eu una cred că ar trebui să arătăm clar că Comisia ar putea să țină cont felul în care categoriile cele mai vulnerabile au fost ajutate dacă se dorește o asistență pe viitor. E adevărat că atunci când treci printr-o criză financiară, nu e ușor să ții cont și de criteriile sociale. Iată de ce se pune această întrebare. Și dorim ca această criză financiară să aibă o față umană, o față care este deseori reprezentată de cei mai marginalizați din societățile noastre. Mulțumesc, doamna Lin, și acum pentru două minute domnul Sercas. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Înainte de a adresa această întrebare, am citit pozițiile pe care le-a luat Parlamentul European în această privință. Am citit și toate întrebările orale adresate înainte. Pe 24 aprilie anul acesta, Parlamentul a aprobat o rezoluție legislativă pentru a revizui regulamentul 322 din 2002. În această rezoluție, Parlamentul era favorabil acestor ajutoare. Era clar că statele cele mai grav lovite trebuiau ajutate. Deci ne-am exprimat solidaritatea clară față de țările care au aderat recent la Uniunea Europeană. Însă, în același timp, domnule comisar, Parlamentul a spus clar că aceste ajutoare trebuie condiționate și erau patru criterii semnalate, criterii care sunt și obiective comunitare. Pe de o parte, cheltuielile publice să fie calitative, să fie respectate sistemele de securitate socială, să fie cheltuieli durabile, în al treilea rând, locurile de muncă create să fie de calitate și, în al patrulea rând, să se combată schimbarea climatică. Bineînțeles, sunt niște obiective bune pentru noi și logic ar trebui să fie bune și pentru statele membre. După câteva luni am primit multe rapoarte de la ONG-uri, de la sindicate, de la cetățeni și în multe țări am primit uh, deci am primit informații și multe dintre aceste țări au primit milioane de euro ajutor. Există reduceri de 40% în bugetul pentru educație, reduceri pentru pensii, subvențiile pentru bolnavi sunt reduse cu jumătate. Aceasta este realitatea, iar Parlamentul ar dori ca liniștea noastră, ca tăcerea noastră să nu fie interpretată ca un da. Deci noi nu trebuie să fim complici și să lăsăm să se înțeleagă că Uniunea Europeană um, poate să îi agreseze astfel pe cei mai marginalizați. Noi trebuie să dăm dovadă de omenie, în primul rând. Vă mulțumesc, domnule Sercas. Are cuvântul acum comisarul Almunia. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Problemele care au apărut în Ungaria, în Letonia și în România, cele trei țări din Uniunea Europeană care la ora actuală au primit credite prin această asistență financiară a balanței de plăți, sunt țări care suferă de probleme pe care nu le-a creat Uniunea Europeană și nici aceste țări, ci o criză economică care a fost creată de o proastă gestiune a responsabililor din aceste țări, pentru că există țări în aceeași regiune ca Letonia sau ca Ungaria sau România, țări din aceeași regiune și care nu au aceste probleme, care fac față crizei în condiții mult mai bune. Bineînțeles, cu sprijinul fondurilor structurale și de coeziune, cu protecția pe care o au fiind membru al Uniunii Europene și cu perspectiva de a avea moneda euro, însă fără să aibă nevoie de a cere ajutor financiar. De ce aceste trei țări au făcut acest lucru? De ce a trebuit să le oferim credite? Nici din cauza Comisiei, nici din cauza Parlamentului nu s-a întâmplat acest lucru, nici din cauza Uniunii Europene, ci din cauza proastei gestiuni în aceste țări. Cum ajutăm acum aceste țări? Oferindu-le credite. Și nimeni nu oferă credite fără autorizații. Autorizații din partea Parlamentului și a Consiliului. Deci, le oferim credite, însă cu condiții, cu condiții care sunt foarte stricte, pentru că situația este una foarte dificilă. Și Cerem în același timp ca aceste țări să nu scadă fondurile de cofinanțare pentru fondurile structurale și de coeziune, să nu reducă banii utilizați pentru categoriile vulnerabile. Le cerem acest lucru, câteodată avem succes, alteori nu, pentru că nu depinde de noi, ci de ei. Iată de ce sunt de acord cu îngrijorările pe care le-ați manifestat și mai mult decât atât, eu, în numele dumneavoastră tuturor, transmit aceste îngrijorări acelor guverne și aceasta în același timp în care le dăm bani din partea Uniunii Europene. 3,1 miliarde de euro pentru Letonia și sume importante de bani pentru România și Ungaria. Însă să fiți foarte atenți pentru că nimeni nu oferă bani, nu oferă credite împrumuturi și nici eu nu sunt autorizat să ofer astfel de credite fără anumite condiții. Și indiferent că acest lucru se interpretează în sens pozitiv sau negativ, nu putem să luăm decizii în numele responsabilității guvernelor și parlamentelor acestor țări. Singurul lucru pe care putem să-l facem este să le reamintim acestor țări, în primul rând, responsabilitatea pe care o au pentru că au făcut ca țara lor să ajungă într-o criză care nu este atât de puternică în alte țări și, în al doilea rând, le reamintim că există măsuri pe care nu le pot lua și că nu suntem dispuși să le oferim bani pentru a lua măsuri care merg dincolo de ceea ce e necesar pentru ajustarea finanțelor publice și pentru ca, în sfârșit, aceste state să fie în stare să facă față viitorului fără să ceară împrumut Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Trecem acum la oratorii în numele grupurilor politice și din partea grupului PPE pentru două minute, domnul Gozes. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Cred că ceea ce a spus domnul Almunia aduce un răspuns uh, bun, un răspunsul corect la întrebarea care se pune. Uniunea Europeană nu pune la dispoziție fonduri fără condiții. Iar aceste condiții se referă la calitatea cheltuielii publice, dezvoltare durabilă, politici de ocupare, schimbare climatică. Însă, de asemenea, există nevoia de a face față cât mai repede insuficiențelor de gestiune internă, pentru că aceste țări pe care le ajutăm să se recupereze, însă trecem printr-o criză de mare amploare și nu cred că ar trebui să exagerăm cu condiționalitatea. Ar trebui să avem încredere în guvernele acestor state care beneficiază de ajutoare europene. Ei vor trebui să ia dispozițiile necesare și vor trebui să evite, așa cum a spus domnul comisar, orice dispoziții retrograde sau uh, învechite. Cheltuielile sociale sunt, bineînțeles, foarte importante, trebuie menținute, însă, în același timp, spun încă o dată, trebuie să avem încredere în statele membre. Acestea vor trebui să adopte măsurile necesare pentru a restabili situația și nu ar trebui să facem niște controle exagerate care oricum vor fi uh, ineficiente. Eu cred că cu acest prilej ar trebui de asemenea să evaluăm modul în care statele membre au folosit ajutoarele europene. Și doar atunci când se va face această evaluare vom poate trage consecințe, vom vedea ce măsuri au fost inadaptate, mai ales în domeniul social. Vă mulțumesc, domnule Gozes. Are cuvântul acum, din partea socialiștilor, pentru două minute, doamna Pervanș Beres. Monsieur le commissaire, vous vous en souvenez très Mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu, domnul Serca, s-a reamintit acest lucru. Pe 4 aprilie am acceptat acest instrument de facilitare a balanței de plăți. Aveam două condiții. În primul rând, ca aceste ajutoare să fie Uh, impuse printr-o condiționalitate socială și, în al doilea rând, să există o transparență față de Parlament în ceea ce privește condițiile în care se ajunge la încheierea unor astfel de acorduri cu statele membre. Deci dezbaterea pe care o avem astăzi este una foarte utilă, democratică, corectă, care trebuie să dea dovadă de eficacitate. Ne aflăm într-o situație critică din punctul de vedere al Uniunii Europene și am văzut că această criză pune în discuție valorile fundamentale, în special solidaritatea între statele membre, în special față de anumite state membre. Știrile care ne ajung din România nu fac decât să agraveze această situație, ținând cont de nesiguranța politică și de această criză care a dus la acest lucru. Iată, ne aflăm în dificultate. Însă n-ar trebui să repetăm aici erorile trecutului, în special acele erori ale femeiului, care în urmă cu în jur de 10 ani a niște formule care nu făceau decât să agraveze și mai mult situația. Și nu sunt deloc de acord cu colegul meu, domnul Gozes, atunci când ne cere să nu facem controle prea minuțioase și să așteptăm să vedem ce se întâmplă, să așteptăm următoarea cerere pentru a vede, vedea cum s-au utilizat acești bani. Nu. În momentul în care se fac creditele, atunci trebuie să impunem o condiționalitate și atunci când s-au făcut plăți, în mai multe domenii, mi se pare că trebuie să examinăm această condiționalitate și nu putem rămâne cu ochii închiși. Aici, în Uniunea Europeană, nu putem accepta ca cei mai vulnerabili să fie cei care plătesc factura acestei politici de ajustare. Și nu-i vorba aici de a acuza Comisia de o proastă gestiune a politicii din Letonia. Nu, nu-i vorba de așa ceva, domnule comisar. Nimeni nu va fi indicat așa ceva. Însă, pe de altă parte, nu putem accepta ca felul în care este alocat, alocat bugetul european și solidaritatea noastră față de Letonia să se facă în detrimentul celor mai vulnerabili, pentru că aceasta nu este o cale care va duce la restabilirea echilibrului economic și a solidarității. Mulțumesc, doamna Bereș. Și acum, pentru două minute din partea grupului ALDE, doamna Harkin. Mulțumesc, domnule președinte. Protecția socială și incluziunea socială în Europeană este un proces care este esențial în atingerea obiectivelor de uh, creștere economică sustenabilă uh, și mai bună uh, coeziune și, din păcate, mulți cetățeni sunt excluși, mai ales cei care se află la marginea societății, pentru aceștia care au și-au pierdut locurile de muncă sau care sunt dependenți de diversele fele, feluri de rețele uh, de siguranță în statele membre. Oare Comisia încearcă acum să eficientizeze procesul de incluziune socială, furnizând uh, asistența financiară pe termen mediu pentru balanțele de plățele statelor membre prin regulamentul 332 pe 2002 eu sunt întotdeauna precaută când este vorba de a impune birocrație suplimentară pentru statele membre. Uh, merge acest lucru până la IMM-uri și la indivizi. Totuși, trebuie să nu uităm principiul uh, de bază care este incluziunea socială, chiar dacă acesta cere mai multă birocrație nu putem să producem o grămadă de documente în care să spunem cum vrem să atingem acest obiectiv dacă nu ne asigurăm că uh, facem acest lucru eficient prin inițiativele, inițiativele noastre. Comisia a spus clar că aceste credite au fost uh, acordate specificându-se niște uh, criterii clare, dar mie nu mi este clar dacă acestea includ și condiționalitatea socială. Dat fiind faptul că se folosesc fonduri europene, nu putem să ne spălăm pe mâini și să sperăm că se va întâmpla ceva bun. Uh, ni s-a cerut să avem încredere în statele membre. E bine să ai încredere, dar aceasta trebuie să fie câștigată și dacă există preocupări, cred că trebuie să ne ocupăm de ele. Mulțumesc, doamnă Harkin. Are cuvântul acum un minut în numele grupului GUE-NGL, domnul Leiaric. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnule comisar. Majoritatea economiștilor ne arată că această criză se datorează în bună măsură transferului de bogăție creată prin muncă către capital. Și, în general, se spune că țările unde s-a menținut sistemul de protecție socială, serviciile publice, tocmai acolo populațiile au avut cel mai puțin de suferit de pe urma crizei. Iar problema cu care ne confruntăm în această seară este tocmai aceea a condițiilor care sunt impuse pentru acordarea ajutorului internațional pentru populații. Pentru că aceasta nu poate depinde de felul în care se aplică planurile de redresare structurale prin privatizarea sectoarelor publice și inclusiv a sectoarelor generale de interes general. Iată, aceasta este un, o tendință ineficientă și toate acestea nu fac decât să agraveze și mai mult situația sărăciei și a șomajului. Iată de ce ar trebui să inversăm aceste criterii de condiționalitate impuse până acum de femei. Fondurile publice ale FMI-ului și ale Uniunii Europene ar trebui să fie combinate cu un nou sistem de credit care să fie acordat pentru o nouă împărțire a bogățiilor, pentru o creștere a salariilor minime, pentru o creștere a nivelului de protecție socială și garanția unui loc de muncă pentru toată lumea. Până la urmă e vorba de progresul social care ar avea de pierdut și aceasta împreună cu eficiența economică. Mulțumesc domnule Leeric. Trecem la ceilalți oratori și acum pentru două minute domnul Carins. Godājamais priekšsēdētāji kungs, godājamais komisāra kungs. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Comisia Europeană a arătat susținere statelor care au fost au ajuns în uh, dificultăți uh, financiare dat, din cauza crizei sistemele sociale stabile nu pot să fie susținute fără niște economii puternice. Colegii propun să uh, uh, fie mai restrictive condițiile acordării de împrumuturi financiare, iar eu cred că nu ar trebui să facem acest lucru. Trebuie să ne gândim din potrivă la extinderea criteriilor ajutoarele financiare n-ar trebui să fie uh, oferite doar pentru stabilizarea sistemului infrastructurii financiare, ci și pentru investiții în uh, creșterea economică. Acestea sunt necesare pentru ca sistemele sociale să poată fi garantate pe termen lung. Util, uh, dacă fondurile sunt utilizate și pentru aceste scopuri, atunci putem să le ajutăm să ajutăm uh, statele care uh, se află în dificultăți financiare. Pentru a putea să depășească criza și pentru a putea să uh, aibă o stabilitate și pe viitor, statele acestea trebuie susținute și numai așa vom avea rezultate la nivel european. Nu putem să folosim uh, numai uh, ajutoarele financiare. Din potrivă, e nevoie de soluții complexe pentru a susține uh, creșterea economică a întregii Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Carinț. Are acum cuvântul un minut. Doamna Gânț. Mulțumesc, domnule președinte Țările despre care discutăm sunt uh, țări care au aderat recent la Uniunea Europeană. Sistemul s-a schimbat în aceste țări, au trebuit să se ocupe de foarte multe modificări. De asemenea, aceste țări au trebuit să creeze competitivitate, un nou sistem economic și, ei bine, așa s-au acumulat toate datoriile în aceste țări. A crescut șomajul, de asemenea există foarte multe greutăți legate de faptul că economia înaintează cu pași giganți. Există tensiuni sociale și au apărut de asemenea, a apărut de asemenea și instabilitate politică. Au crescut greutățile și în același timp populismul. Eu cred că ar trebui să avem în calcul, să luăm în calcul toate acestea atunci când elaborăm, când evaluăm situația și când încercăm să aplicăm solidaritatea la nivel european. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Clute. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul pe care îl discutăm în această seară a fost discutat de mai multe ori, de fapt, în Parlamentul European. După cum știm, Comisia se orientează în momentul în care oferă astfel de uh, împrumuturi, se orientează în funcție de cerințele Fondului Monetar Internațional. De aceea, noi, din partea Parlamentului, am făcut mai multe solicitări Comisiei. În 2008 uh, am solicitat o analiză uh, a situației băncilor care au uh, transferat astfel de fonduri și în acest an, în aprilie, Uh, am făcut din nou această solicitare și am cerut uh, o clarificare a detaliilor care sunt uh, incluse în aceste documente între, semnate între Comisie și statele care au primit uh, ajutoare financiare. Din câte știu eu, n-am primit niciun răspuns. Întrebarea mea este, într-adevăr, nu, uh, această solicitare nu a fost

are cuvântul acum domnul De Rosa, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar Almunia, mulțumesc de asemenea. Organizația Mondială a Muncii a spus în iunie, atunci când a lansat acel pact pentru locuri de muncă, a spus că lumea ar trebui să arate altfel după ce se va încheia această criză. Însă eu mă tem că nu așa ceva se întâmplă acum după această criză. Ar trebui să avem economie mai durabilă, cu locuri de muncă decente, cu, cu servicii publice de calitate și cu obiective de dezvoltare ale mileniului îndeplinite. Însă nu asta obținem. Ce se întâmplă? Băncile și finanțiștii mondiali se retrag și încearcă să-și mențină privilegiile. În același timp, Comisia autorizează pomparea cu miliarde de euro pentru a salva, de exemplu, băncile din Irlanda. Guvernul irlandez intenționează acum să distrugă practic dezvoltarea locală, dez programele de dezvoltare comunitară, programe care sunt sprijinite de Uniunea Europeană. Vor de asemenea să distrugă sistemul nostru de învățământ. Astăzi, Fundația Europeană pentru Locuri de Muncă și Calitatea la Locuri de Muncă a publicat un raport în care se spune că ar trebui să ne asigurăm că măsurile pentru a soluționa problemele actuale au legătură și sunt condiționate de niște obiective pe termen lung. Toate statele membre ar trebui să încerce cel puțin să facă așa ceva. Vă mulțumesc, domnule de Rosa. Începe acum procedura de intervenții spontane. Are cuvântul în primul rând domnul Siekierski, un minut. Domnule președinte, domnilor și domnilor, în vremurile criză economică um, care ne afectează atât de puternic pe toți, stat, anumite state membre au decis să apeleze la instituții financiare pentru a solicita ajutor financiar. Și ar trebui să ne punem întrebarea. Ce parte din această asistență a ajuns la cei care se află în situația cea mai dificilă, cei mai vulnerabili în aceste vremuri grele? Mii de oameni din Europa își pierd sau și-au pierd locurile de muncă. Își pierd locul de muncă în fiecare zi, mulți oameni guvernele statelor membre oare iau în serios, iau în considerare aspectele sociale când cer asistență financiară? Eu mă îndoiesc de acest lucru. Uh, vedem că se deteriorează standardele de viață și că șomajul crește în multe state membre. De aceea aș dori să fac apel la dumneavoastră să nu închidem ochii în fața nevoilor celor mai vulnerabili în astfel de vremuri grele. Mulțumesc! Mulțumesc, Are acum cuvântul pentru un minut, doamna Figueiredo. Brigada, senhor prezident. Aplicação do Mulțumesc, domnule președinte. Aplicarea principiilor de coeziune economică și socială este foarte importantă în situații de criză. Și aceasta înseamnă că ar trebui să existe o creștere sporită a bugetului comunitar pentru a putea asigura creșterea economică și dezvoltarea țărilor Uniunii Europene. Și ar trebui să se asigure din punct de vedere social, toți cetățenii europeni să se asigure accesul la servicii publice și la drepturile fundamentale. Aceasta înseamnă nu doar că trebuie să utilizăm finanțele comunitare, ci să luăm și măsuri de natură financiară. Măsuri care trebuie însoțite de un studiu de impact la nivel social pentru a ne asigura că nu vom ajunge la un nivel și mai mare de sărăcie și de inegalități în Uniunea Europeană. Sper că inițiativa Parlamentului în acest sens, domnule comisar, va contribui la atingerea acestui obiectiv. Mulțumesc și acum domnul Kelly, un minut. Uh, uh, Mulțumesc. Câteva cuvinte doar. Ce? Fondul de ajustare este un exemplu prin care noi încercăm să ajutăm situația. Există situații atunci când uh, se face o proastă gestionare și trebuie să ne asigurăm că în cazuri de proastă gestionare acest lucru este recunoscut și că se iau măsuri corecționale. Aș vrea să știu dacă Comisia se asigură că aceste fonduri pot fi suspendate, retrase în caz de probleme, deoarece este inacceptabil că atunci când dai bani așa cum a spus colega Harkin, și atunci când ai încredere să nu ți se răspundă cu aceeași monedă. Deci nu avem cum să avem o societate mai bună după criză dacă nu dăm dovadă de uh, seriozitate. Vă mulțumesc. Domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun în primul rând că eu uh, sunt de acord cu condițiile pe care le-a aprobat uh, Parlamentul și asta și face Comisia atunci când dă împrumuturi acestor uh, state membre pentru balanța de plăți. Deci noi luăm bani împrumutați de pe piețe și îi împrumutăm cu aceleași condiții niște condiții care sunt mai favorabile decât dacă aceste țări ar fi uh, împrumutat acești bani direct pe piață și s-ar fi îndatorat. Și noi, bineînțeles, impunem niște condiții pentru ca acești bani să ne fie dați înapoi. Însă, bineînțeles, nu uităm cele, coatru, cele patru condiții pe care le-am citat și pe care le-a adoptat Parlamentul și cu care suntem de acord. Însă, atunci când se folosește această un alt acest instrument, mi se pare că cineva a spus că se încerca să se facă o asimilare între folosirea resurselor, a fondurilor structurale și de coeziune, a altor programe de asistență, să se asimileze acestea cu un împrumut pentru a soluționa o problemă financiară. Problema din Letonia, din Ungaria sau din România este că aceste țări trebuie să folosească acest instrument pentru balanța de plăți, deoarece nu au cum să meargă să împrumute pe piețele financiare pentru a ieși din probleme. Deci nu e vorba de programe concrete, de activități uh, concrete. E vorba despre niște țări care au greutăți financiare din cauza crizei, asta e sigur, pe de o parte, însă, situația lor e mai gravă decât uh, alte țări în condiții asemănătoare din cauza unei proaste gestionări anterioare. Și vă rog să nu responsabilizați nici Comisia, nici Parlamentul, nici Consiliul de Ministri din cauza proastei gestiuni a guvernelor din statele membre nu este răspunderea noastră. Răspunderea noastră este să vă ajutăm să soluționați acum o problemă financiară, care parțial e o problemă a balanței de plăți. Sectorul privat s-a îndatorat foarte mult, trebuie să să plătească niște împrumuturi și nu are capacitatea de a finanța aceste operațiuni. Și parțial este de asemenea uh, o problemă a sectorului public, care are anumite nevoi pentru a finanța îndatorarea publică. Și aici noi putem pune niște, impune niște condiții concrete și asta și facem, credeți-mă. Alaltă ieri, marți, aici la Bruxelles, eu încercam să conving un reprezentant al guvernului leton ca măsurile pentru bugetul din 2010 să fie mai progresive, însă să nu-i cereți comisiei să oblige un país să adopte o reformă bugetară pe care el nu o dorește. Deci noi nu avem această capacitate. Care e alternativa noastră în numele reprezentanților cetățenilor europeni? Să lăsăm această țară să ajungă uh, falită? Să nu mai își poată plăti datoriile contractate în exterior, să-și devalueze rata de schimb cu 25-30%, care ar însemna că imediat familiile, IMM-urile, sectorul public s-ar sărăci. Deci nu cred că doriți așa ceva și nici eu nu doresc așa ceva. Și asta e situația. Sunt de acord cu analizele pe care le-ați făcut, domnul De Rosa, domnul Sercas, doamna Berez. Sunt de acord, bineînțeles, cu ce ați spus dumneavoastră. Însă, realitatea unei țări precum Letonia și România este mult mai complexă decât ceea ce spuneți dumneavoastră. Și vă rog să vă puneți în locul celor care trebuie să acționeze. Puneți-vă dumneavoastră în locul uh, um, celor care trebuie să împrumute acestor țări care acum s-au îndatorat așa de mult. Asta e situația. Și asta încercăm noi să o soluționăm respectând cele patru criterii pe care eu le împărtășesc pe deplin. Vă mulțumesc, domnul Almunia. Se încheie aici acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la următorul punct. Declarația Comisiei privind situația politică în Honduras în vederea alegerilor din 29 noiembrie 2009. Vom aștepta să se schimbe